Bardzo Państwa przepraszamy za ten, to opóźnienie. Bună ziua! Ne cerem scuze pentru această mică întârziere. Poate că ați observat că am ajuns la timp și având în vedere că e luni, știm că e greu cu călătoriile. Știți, desigur, că mai avem o reuniune joi. E o perioadă extrem de aglomerată pentru toată lumea. Înainte să trecem la ordinea de zi, doresc să îi urez bun venit domnului Doamne Stavrede, fost europarlamentar, bună ziua! doamna Stavrede. Dânsul, dânsa are acum o, un post foarte important în Bulgaria. Haideți să trecem mai departe la ordinea de zi de astăzi. Ne lipsesc astăzi, sunt absenți de fapt doi raportori care lipsesc, domnul Michel Dantin și doamna McIntyre, astfel că primul schimb de opinii cu privire la politica de coeziune să fie amânat pe joi dimineață. Așa că punctul 7 din proiectul de ordine de zi va fi uh, abordat după punctul 13, joi. După cum am spus, și raportarea noastră pentru negocierile institu- institu- interinstituționale cu privire la măsurile de protecție împotriva dăunătorilor plantelor, doamna McIntyre, uh, nu este nici ea și astfel punctul 5 de pe ordinea de zi de astăzi va fi amânat pe, pentru următoarea reuniune a Comagri. După aceste două schimbări, pot să consider că Or, agenda, ordinea de zi este adoptată. Trebuie să vă spun că reuniunea este transmisă în direct prin internet. Avem interpretare în 18 limbi, cu excepția irlandezei, slovacei și încă alte trei limbi. În ceea ce privește procesul verbal din 15 octombrie, din 5 octombrie, l-ați primit și putem să-l considerăm și pe acesta adoptat. Haideți să trecem la, pe punct, la punctul 4 de pe ordinea de zi. Un subiect foarte important este vorba despre schema de asistență pentru furnizarea de fructe și legume, banane și lapte în uh, instituțiile de învățământ. Domnul Tarabela, Tarabela este raportor. l-am rugat să ne prezinte care este starea negocierilor și în discuțiile tripartite. Primul trilog a avut loc în 20 octombrie. Înainte de a-i da cuvântul domnului Tarabela, aș dori să vă amintesc cât de important este acest dosar. El se referă la distribuirea gratuită a unor produse agricole sănătoase copiilor din școli este un exemplu foarte bun cu privire la ceea ce poate face Uniunea Europeană, mai ales într-o vreme de criză. În plus, acest program este și o unealtă de învățământ educațională foarte puternică. Totuși, propunerea este pusă în pericol de faptul că uh, cei de la Consiliu refuză să aibă codecizie cu uh, Parlamentul în ceea ce privește aspectele cheie de politică. Cred că ar fi o idee bună să dăm cuvântul domnului Tarabela acum. Și îi mulțumesc în același timp pentru munca pe care a depus-o până acum. Știm că acest uh, program are o importantă dimensiune socială Este un program foarte important pentru comisia noastră, pentru Parlament. Domnul Tarabela, împreună cu mine, am, uh, i-am trimis o scrisoare comună domnului președinte Schulz. Domnule raportor, vă rog să ne spuneți care este starea de fapt. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și pentru prezentarea pe care ați făcut-o. Este bine că ați, intra, că ați insistat pe importanța acestui program pentru copii, pentru școli, pentru sănătatea publică. Am avut un prim trilog în 20 octombrie, care s-a terminat foarte rapid. Am dorit atunci ca fiecare dintre raportorii din umbră și din partea grupurilor care au fost prezente să se poată exprima, făcând astfel o derogare de la protocol. temeiul juridic pe care vrea să lucreze Consiliul este inacceptabil pentru Parlamentul European. Asta am spus toți. Articolul 43.3 face astfel încât Consiliul să-și aroge toate drepturile în cadrul acestui raport, să decidă cu privire la flexibilitatea bugetului, cu privire la lista de produse. Deci este inacceptabil, după cum am spus. Asta a fost prima luptă pe care a trebuit să o ducem. Suntem foarte uniți de, de aceea trebuie să le mulțumesc grupurilor politice care au semnat scrisoarea pe care i-am trimis-o lui Martin Schulz. A fost sesizat și domnul Juncker cu privire la această concepție a Consiliului că se poate aplica articolul 43.3. Avem și sprijinul Comisiei, astfel că articolul 43.3, care refuză practic o decizie a Parlamentului în acest dosar, trebuie să fie folosit doar în cazuri excepționale. Trebuie ca totul să fie guvernat de articolul 43.2, care clar ne oferă codecizie. Criteriile de repartizare a bugetului, și asta trebuie să facă subiectul, obiectul codeciziei între Consiliu și Parlament, uh, Aici am ajuns la un acord global care pune în balanță criteriile obiective și criteriile istorice, prevede o perioadă de tranziție pentru anumite state. Apoi, transferul între programe. Aici trebuie să păstrăm controlul pentru că știți cum merge la Consiliu pentru ca să se pune de acord, uh, primează interesele statelor membre și asta se întâmplă mai mult decât uh, la Parlament. Deci, practic, uh, dacă lăsăm doar, doar Consiliului decizia, poate că unele uh, programe vor fi complet lipsite de, de buget apoi. Și nu acesta este obiectivul nostru. În mod evident, interesul nostru este să existe un program, de exemplu în Finlanda, care este un caz special, uh, dar nu trebuie să se ia fonduri de la programul pentru fructe și legume ca să se pună la programul pentru lapte, pentru că știm că sunt două, uh, două programe separate. Să zicem că hotărâm anul acesta și dacă la anul uh, bugetul, uh, Consiliul dorește să facă o economie, atunci vor putea să facă acest lucru dacă îi lăsăm. Deci de aceea este nevoie de codecizie. Deci nu putem să negociem decât dacă Consiliul își va schimba părerea, opinia în cazul acestui temei juridic. Trebuie să, ca temeiul să fie articolul 43.2, care ne dă clar dreptul la codecizie. Îmi pare rău că mă tot uit la ceas, dar trebuie să mă duc la INCO ca să vorbesc despre achizițiile publice. Deci acestea sunt prioritățile noastre, domnule președinte. Stați liniștit că nu voi pleca decât după ce termin. Astfel că în 11 noiembrie și sper că toate grupurile politice vor fi de acord. Spuneam că în 11 vom avea un, uh, o reuniune dimineață, o reuniune raportorilor din umbră și apoi la ora 14 este un trilog la Consiliu. Și eu vă cer ca Parlamentul să păstreze aceeași linie, aceeași poziție, pentru că avem o experiență anterioară în alte dosare. Mi se pare că a fost vorba despre organizarea comună a piețelor, unde s-a început lucrul și apoi doar s-a analizat ebay juridic și uh, am ajuns la un acord foarte frumos și ni s-a impus, ne-a impus Consiliul propria, propriul său temei juridic. Nu, vrem, nu vreau să ajungem din nou în această situație. Mă întâlnesc cu reprezentantul președinției luxemburgheze oricum înainte, totuși propun ca Parlamentul să își mențină poziția, să nu reîncepem negocierile până când nu obținem ca temei juridic articolul 43.2 pentru a putea coordona, controla și noi uh, criteriile de distribuire, bugetul și așa mai departe. Voi reveni pentru a vă spune care au fost rezultatele trilogului, dar uh, eu sper din nou că vom, ne vom păstra o poziție comună, grupurile politice, pentru că asta este singurul mod de a avea un raport care în cele din urmă va fi echilibrat. Vă mai amintesc că dacă cedăm, vom crea un precedent. La toate dosarele care vor veni după, va trebui să tot revenim la articolul 43.3. Trebuie să, ca dreptul nostru să fie respectat, pentru că nu ne-am bătut degeaba pentru tratatul de la Lisabona, care ne oferă o decizie, mai ales în domeniul agricol, agriculturii, și nu aveam acest lucru în trecut. Deci nu, vă, nu vrem să ne tot luptăm pe temeiul juridic la toate dosarele care, uh, care vor veni. Eu uh, sunt mai puțin presat decât uh, comisia. Acum propunerea comisiei este foarte bună, însă am dubii în ceea ce privește poziția Consiliului, tocmai de aceea doresc să ne menținem tari pe poziții și contez în continuare pe sprijinul tuturor grupurilor politice. și îmi place că aici se acordă prioritate dezbaterilor. Mulțumesc foarte mult, domnule Tarabela. Putem să trecem acum mai departe. Domnul Andrie urmează. Da, mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să-i mulțumesc domnului Tarabela pentru munca pe care a depus-o. Acest uh, raport a creat o adevărată dezbatere în ceea ce privește demersul din, de la începutul trilogului. Cred că este bine să uh, salutăm poziția raportorului. Trebuie să evităm cu orice preț precedentele și îmi place că, și sunt de acord cu dumneavoastră, îmi place că aveți și sprijinul raportorilor din umbră, pentru că este vorba despre un, uh, un dosar extrem de important, mai ales în ceea ce privește uh, Parlamentul. Nu este bine să ne luptăm pe temeiul juridic după ce avem un acord și putem să ne întrebăm care este forța Parlamentului dacă nu reușim să acționăm cu solidaritate atunci când vine acest gen de propunere. Deci doresc să manifest toată solidaritatea cu domnul Tarabella în lupta pe care o duce. Nu trebuie să cedăm dacă dorim ca acest Parlament să își poată spune cuvântul și să poată reprezenta cu adevărat cetățenii europeni. Și eu cred că la trilog trebuie să punem uh, acest uh, articol 43.2 ca condiție prealabilă. Este vorba la urma urmei despre buget, despre transferul între programe, despre criteriile de distribuire. Trebuie să rămânem ferm pe poziții. Deci trebuie să stabilim întâi uh, temeiul și apoi să discutăm un acord ulterior. Doamna Müller. Domnule președinte, mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc și eu uh, lui Marco Tarabella pentru munca depusă. Bineînțeles că noi îi stăm alături și uh, insistăm să se respecte principiile pe care le-am stabilit. Ne-am străduit foarte mult să obținem o poziție bună și asta și în uh, zona educației în sănătate, tocmai pentru a obține progrese în domeniul uh, învățământului. Este important acest demers și ne vom uh, continua participarea și eu voi participa la Trilog și vă mulțumesc pentru munca depusă. Domnul Des acum, da, mulțumesc domnule președinte. Îi mulțumesc lui Marc Tarabella pentru poziția pe care a hotărât-o. Sunt, uh, de obicei nu sunt de acord în toate punctele uh, cu Marc, dar în acest caz sunt de acord cu el. Știu că guvernul federal al Germaniei are o poziție diferită, însă, în ciuda acestui fapt, eu, uh, într-adevăr, sunt deputat al Germaniei, însă am o răspundere europeană. Și în acest context, te sprijin în demersul tău uh, întru totul. Important de spus este că la final trebuie să se decide un regulament non-birocratic. Știi, nu înțeleg anumiți membrii care fac un tam -tam în jurul acestei chestiuni. Nu e vorba de un buget prea mare, e vorba de o sumă insignifiantă până la urmă, care poate fi folosit chipzuit și de aceea numele grupului meu pot spune că uh, te sprijinim în această poziție, în acest demers. Parlamentul trebuie implicat în astfel de decizii și nu putem lăsa totul la atitudinea Consiliului. Mulțumesc. Dau cuvântul acum următorului vorbitor. Muchas gracias, señor presidente. Yo también me sumo a las palabras de Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu cele spuse și vreau să mă alătur uh, felicitărilor adresate domnului Tarabela. Nu există niciun fel de obiecții până acum. Aș vrea să mă refer la frustrarea, sentimentul de frustrare, pentru că noi ratăm o șansă imensă care ni se oferă. E vorba de extinderea programelor alimentare, uh, uleiul de măsline, de exemplu, și miere. Și urma să aibă loc o prezentare, iar acum ea a fost amânată pentru 31 decembrie, ora 20 și jumătate, 20-30, uh, termenul limit a fost stabilit pentru acea dată, termenul de extindere. Și uh, nu s-a întâmplat acest lucru, nu s-a stabilit în scris nimic în acest sens. Și urmărim cu îngrijorare uh, exceptarea acestor uh, produse, pentru că e vorba de produse bune și sănătoase pentru copii care uh, fac parte din alimentația sănătoasă a multor țări din Europa de Sud și mi se pare un demers bun să stăm de vorbă cu Comisia, să solicităm includerea acestor produse în program. Mulțumesc. Și acum domnul Dănanu. Oui, Monsieur le Président, effectivement, je crois que ce rapport est particulier. Mulțumesc, domnule președinte, și eu cred că acest raport este foarte important. Îi mulțumesc lui Marc Tarabella pentru toată munca pe care a depus-o. În ceea ce privește organizarea programelor, munca este în curs și chestiunea bugetară nu trebuie să fie neglijată. De aceea trebuie să ne aplecăm uh, asupra acesteia. Avem uh, la ora 17 o întâlnire pe această temă și trebuie să apărăm acest program, mai ales pe cel legat de fructe și legume. aceste două programe, uh, produse lactate și uh, fructe și legume, sunt extrem de importante și domnul Tarabella a vorbit despre importanța lor, de aceea trebuie să insistăm pentru ca chestiunea bugetară să fie luată în considerare. Mulțumesc. Dziękuję. Pan poseł Taron. Oui, mes chers collègues, euh, je rejoins. Domnul Ferron, Mă alătur uh, interpretărilor uh, dumneavoastră. ENF s-a alăturat și el semnatarilor scrisorii către președinte. Ne alăturăm inițiativei domnului Tarabella în numele grupului nostru parlamentar. Noi dorim să apărăm prerogativele Parlamentului în fața Comisiei și uh, Consiliului cu privire la aceste măs- măsuri de ajutor. Este o inițiativă bună și cred că um, e important să vă amintesc că Parlamentul, Parlamentul uh, face aceste lucrări fără influența Comisiei și nu putem să nu luăm în considerare să, a, părerea Parlamentului, poziția Parlamentului. De aceea am votat această Uh, propunere. Lupta, motivele noastre sunt lupta împotriva malnutriției, lupta sără, împotriva sărăciei și susținerea pentru producătorii agricoli. Atât am avut de spus. Doamna Hoisling, acum. Domnul Hoisling. Da. Uh, vreau să-i mulțumesc domnului Tarabela și din partea verzilor um, avem o poziție comună. Um, și acest lucru a devenit evident aici. După ce am citit protocolul Consiliului, vreau să evidențiez faptul că nu întreg Consiliul uh, are o poziție dubioasă, ci câteva state membre. Trebuie subliniat acest lucru. Și uh, e vorba și de un prieten al meu din partid care uh, participă la discuții. Trebuie spus că nu se poate continua așa. Uh, anumite state membre refuză acest uh, program și acest lucru trebuie comunicat foarte clar și trebuie evidențiat și că e vorba de unități de învățământ și de un program de alimentație sănătoasă. Acest program nu trebuie pus în aplicare ca pe un program, uh, ca un program care rezolvă problema excedentelor alimentare. Deci nu e vorba de un, nu ar trebui să fie cel puțin un program uh, prin care se scapă de alimentele în exces, de excesul de alimente. Uh, uh, thank you, Chair. Domnul Flanagan, Flanagan, domnule președinte, este interesant pentru uh, o persoană ca mine care observă jocurile politice care au loc aici. Am, am fost solicitat să iau o poziție în acest sens. În, în ceea ce privește programul în sine, mie mi se pare bizar că Uniunea Europeană la acest nivel organizează ceea ce trebuie să mănânce copiii la micul dejun, când există probleme masive în alte zone. Și acest, această discuție ar putea fi rezolvată la nivel național. Cred că acest lucru este știut și Bun, lucrurile sunt cum sunt. Este de fapt propagandă pentru UE. Și e nevoie de o propagandă pozitivă, trebuie să spun acest lucru. În timp ce presupunem că oferim uh, o alimentație sănătoasă copiilor din UE cu anumite produse, la nivel de stat, acei copii care încearcă să ia micul dejun cu părinților, plătesc datorii bancare. Și e ca și cum ne-am întoarce la Uniunea Sovietică. Uh, se distribuie alimente pe care le-ai uh, furat de la alții, de fapt. Sper că veți avea bucurie cu acest program. Mulțumesc. Foarte pe scurt, pentru că, bineînțeles, nu am încheiat încă doamna Senra și apoi domnul uh, Tarabela. Doamna Senra. Bueno, eh, yo creo que con este programa hemos trabajado mucho. Da, cu acest uh, program, în ceea ce privește acest program, aici am depus uh, o activitate intensă. Mie este, pentru mine este important să existe astfel de programe de sprijin pentru a arăta cât de importantă este alimentația bună, în școli mai ales. Și cred că ne putem permite ironii din partea altor, altor uh, parlamentari, dar totuși sprijinim uh, poziția lui Tarabera. Da, eu cred că acum uh, a sosit momentul să-i dăm din nou cuvântul domnului Tarabela, pentru că el va mai participa la o altă întâlnire. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și colegilor pentru sprijinul unanim pentru poziția pe care o doresc. N-am spus asta, dar la trilogul anterior, Consiliul și, și Comisia uh, au întrebat, uh, ne-au propus să lucrăm uh, întâi pe conținut și apoi pe Uh, și apoi pe temeiul juridic. Dar eu vă mulțumesc pentru sprijinul de a lucra întâi pe temeiul juridic. Este evident interesul Parlamentului pentru aceste două programe. Am două, programe, două remarci în ceea ce privește lista de produse. Am avut un compromis deja, trebuie să fim siguri că situația nu va fi una dezechilibrată sigur că vom avea un compromis, dar este foarte clar că nu vom putea avea doar ce dorește Parlamentul sau doar ce dorește Consiliul. Noi dorim să avem produse sănătoase pentru copii. Este clar că va trebui să punem linie undeva, nu putem să lăsăm lista deschisă pentru toate produsele. Cu siguranță vom continua discuția pe această temă și cu raportorii din umbră cred că trebuie să ne hotărâm uh, în, înainte pentru a avea o poziție comună solidă, pentru ca Parlamentul să găsească cel puțin în mare parte ceea ce dorește în uh, compromisul final. Domnule Flanagan, dumneavoastră proveniți din Irlanda, o țară în care rata de obezitate este cea mai mare din Europa. 80% din uh, micuții irlandezi nu vor mai putea în curând să joace rugby sau fotbal pentru că vor fi obezi. Deci dacă lăsăm la nivel național uh, această soluție, nu ajungem nicăieri, pentru că și Uniunea Europeană trebuie să contribuie. Firește, nu putem rezolva toate problemele, dar atunci când Europa are inițiative care pot să rezolve probleme de sănătate publică, după cum am spus că situația în țara dumneavoastră este foarte gravă. Deci dacă putem, prin măsuri educative, să generăm schimbări ale obiceiurilor alimentare în țări în care se consumă prea puține fructe și legume, este vorba despre 24 de state membre. Irlanda, în Irlanda situația stă foarte grav, este statul cu situația cea mai gravă și deci dacă încercăm să îmbunătățim această situație, vă mulțumim că ne lăsați, domnule Flanagan. Bardzo dziękujemy jesteśmy raz. Vă mulțumesc. Și acum trebuie să spunem că vă stăm alături. V-am ascultat cu atenție și cred că v-ați putut impune pe bună dreptate cu poziția dumneavoastră. Reprezentantul comisiei vrea să intervină. Nu vreau, nu văd solicitări de intervenție, ba da. Bun. În această chestiune, doamnelor și domnilor, există un comunicat din partea președintelui, din partea domnului Tarabela, un comunicat care a fost transmis domnului Schulz. Documentul a ajuns și pe biroul domnului Juncker secretariatul a înaintat, deci există uh, o informare în acest domeniu. Dacă nu mai există alte solicitări, aș propune să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Și anume punctul, punct, punctul 5 a fost retras, domnul Flanagan, dar vă rogăm acum fără alte polemici. Dar nu vreau prea multe discuții. Am avut programe um, din partea UE, având în vedere că sunt atât de strălucitoare, cum de nu funcționează? Cred că aveți dreptate. Sunt probleme legate de obezitate în Europa, dar nu cred că oamenii ar trebui să arate cu degetul alți oameni. Nu cred că este drept. Pentru că la finele zilei, fiecare trebuie să poarte răspundere pentru el sine. Nu cred că Europa sau Irlanda sunt uh, cele vinovate. E, e din cauza Coca-Cola. Coca-Cola e de vină și alte multinaționale uh, care sunt susține de, susținute de creștini democrații din acest Parlament și din această comisie. Iar agenda lor, uh, practic, le afectează sănătatea oamenilor. Și cu ei trebuie să ne luptăm. Nu cred că uh, T-tip, TTIP uh, va soluționa problemele, va duce la adevărate revolte. Uh, dar nu, să nu predicați astfel de principii miilor de oameni uh, care trebuie să afle astfel ce trebuie să le dea copilul la micul dejun. Eu fac partea mea uh, în uh, Irlanda, organizez maratoane și antrenamente, sper că vă face și dumneavoastră treaba dumneavoastră. Chair. Tocmai acesta este motivul pentru care trebuie să îmbunătățim programul. Ceea ce domnul a spus domnul Flanagan arată că este o nevoie, nevoia de a îmbunătăți programul. Și cred că acordul pe care l-am obținut la uh, nivel de Parlament este pasul bun, pas înainte. Acum și vom reuși acest lucru cu sau fără sprijinul domnului Flanagan, dar vom continua pe această cale. Mulțumesc! Dziękuję bardzo. Ja myślę, że po wypowiedzi po tych... Mulțumesc foarte mult, uh, stimați deputați. Cred că acum ne-am exprimat cu toții părerile cât se poate de clar. Domnul Flanagan are și el dreptate, pentru că atunci când mă uit la dânsul, într-adevăr, uh, figura lui este foarte uh, ușor de asociat cu un maratonist, cu cea unui maratonist. Cu aceasta cred însă că putem încheia discuția și să trecem la următorul punct. Intervenție fără microfon. Przejdźmy w takim razie Bun. În orice caz, acum trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Promovarea inovării și a dezvoltării economice în cadrul viitoarei gestionări agricole europene. Domnul Huitema este raportor. Este vorba despre un raport din proprie inițiativă din partea grupului politic ALDE. Și din partea ALDE, la comisia noastră, domnul Hoitema este cel care pregătește acest raport. Este vorba mai ales despre observații cu privire la inovații și uh, posibilitatea de a inova în sectorul agricol. și de asemenea despre influența asupra exploatațiilor agricole, despre gestionarea acestora. Pentru că există diferite domenii de discuție care abordează această tematică și în ultimii ani această tematică a fost abordată în mod constant. Irlanda este în acest sens de asemenea un exemplu bun, pentru că este patria raportorului nostru și Uh, este țara care de la 1 ianuarie va prelua președinția Uniunii Europene. Așadar, domnule deputat, dacă mi-amintesc bine, dumneavoastră ați fost raportor și cu alte ocazii și vă dau acum cuvântul pentru a ne prezenta raportul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Într-adevăr, ca și mulți dintre dumneavoastră, consider că sectorul agricol european este unul incredibil. Este uh, joacă un rol de lider și foarte important este faptul că se mai poate câștiga foarte mult în acest sector. Un lucru la fel de incredibil. Lumea se schimbă rapid și avem nevoie de o creștere de 75% în uh, sectorul alimentelor pentru a putea până în 2050 să hrănim până la 9 miliarde de cetățeni. FAO consideră că trebuie să avem o creștere de 24% în ceea ce privește culturile în uh, țările în dezvoltare în ciuda uh, schimbării preferințelor de alimentație, ținând cont de creștere și bunăstare, uh, este nevoie de îmbunătățirea situației și în domeniul cărnii, a procesării acesteia, a lactatelor și a uh, brânzeturilor. Trebuie de asemenea să reducem impactul asupra mediului și uh, trebuie să vă uh, ținem cont de toate aceste aspecte care influențează mediul. Totul sună a mare catastrofă, însă cred că soluția este una simplă. Trebuie să producem mai mult cu mai puțin. Trebuie să producem mai mult într-un mod inteligent. Singura soluție adevărată este aceea de a spori inovația. Așa cum a spus și domnul președinte, de când oamenii au început să lucreze pământul, am căutat întotdeauna căi mai potrivite de a produce. Și dacă este să privim dezbaterea actuală, ce facem în prezent? europenii se gândesc la viitor, însă um, se gândesc și la cum s-a lucrat în trecut. Inovația joacă un rol foarte important și, de asemenea, gestionarea exploatațiilor agricole. Pe mine mă interesează să abordez provocările pe care le avem acum și să mă gândesc la șansele pe care trebuie să le gestionăm. Un cadru de reglementare este cât se poate de potrivit în acest sens. Lista de inovații promițătoare și existente este una lungă utilizarea agriculturii cu ajutorul uh, soluțiilor GPS și a altor uh, dispozitive poate să aducă progres. Monitorizarea, dezvoltarea, cu ajutorul acestora putem să reducem numărul PPP-urilor, a fertilizatorilor și a altor substanțe chimice pe care le folosim. Trebuie să ne gândim la noi căi de producție a proteinilor animale, de exemplu prin creșterea de insecte, sau să reușim să procesăm mai bine uh, carnea și, de asemenea, um, materiale pentru fertilizatori, astfel încât să nu afecteze atât de puternic mediul. Trebuie să lucrăm mai inteligent, să producem mai mult cu mai puțin. Acestea sunt evoluțiile pe care le urmărim. Însă, cercetarea și inovația nu sunt uh, suficient de uh, uh aduse în prim plan la nivel european. Multe reguli sunt învechite și ar trebui modificate. Schimbarea vine pas cu pas și se va transforma în realitate numai dacă vom lucra împreună. De aceea am nevoie de ajutorul vostru, dragi colegi. Noi suntem uh, disponibili pentru a vă oferi informații, unii dintre dumneavoastră însă nu ne-au abordat până acum împărtășim uh, aceleași probleme cu dumneavoastră și dorim să le includem uh, pe cele la care vă gândiți dumneavoastră în raportul nostru. Așadar, care sunt problemele din țările dumneavoastră pe care doriți să le abordăm, care sunt uh, problemele legislative și care sunt oportunitățile pe care le învizajați pentru agricultura europeană. Acesta este momentul oportun și ar trebui să avem o dezbatere interesantă. Aș vrea să știu care este tipul de inovație care se desfășoară în țările dumneavoastră și ce obstacole întâmpinați. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Vă lua cuvântul uh, pentru început, domnul Des. Vă rog. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc uh, și domnului Hoitima pentru acest raport. Îi dau dreptate. Într-adevăr, trebuie să ne preocupăm mai mult de tehnicile de viitor, de inovațiile posibile pe viitor. La ultima reformă agrară am dorit să discutăm despre posibilitatea tehnicilor moderne de care să țină cont și în situațiile de greening. Din păcate nu m-am bucurat de sprijin sau sprijinul a fost mult prea mic. Am uh, discutat cu colegi din Marea Britanie uh, de la Universitatea Birmingham și am fost surprins pentru că uh, aceștia lucrează cu tehnici moderne pe care le dezvoltă pentru viitor. Au un robot, pentru a da un exemplu, care uh, merge uh, pe teren, uh, observă unde se găsesc anumite insecte sau gândaci de cartofi și acestea sunt tratați punctual. Deci se poate obține același efect lucrând cu mult mai puține substanțe. Acestea sunt procedurile moderne pe care va trebui să le folosim pe viitor. Un al doilea lucru care m-a fascinat și pe care l-am observat, tractoarele devin tot mai mari. Înainte aveam 20 de cai putere, apoi 50, acum avem 150. Anumiți colegi uh, circulă acum chiar cu uh, tractoare cu 300 de cai putere. De asemenea, densitatea solurilor a sporit și acest lucru a fost discutat la universitate. Ei au dezvoltat un tractor cu 50 de cai putere, cu 3 axe, uh, două în față și una în spate, uh, acolo unde este plugul, care uh, lucrează singur, ară 24 de ore și uh, face o treabă excelentă. Și există posibilități foarte mari pe care le putem aborda pe viitor. Este vorba despre tehnică modernă, care este de asemenea uh, foarte prietenoasă cu mediul pentru că nu vorbim aici numai despre scoaterea din uz a unor terenuri agricole și plantarea unor flori acolo, ci este vorba despre utilizarea pesticidelor moderne, astfel încât agricultura să devină mai prietenoasă cu mediul și astfel mai durabilă. Vă mulțumesc și uh, eu voi susține într totul acest proiect. Întotdeauna am fost uh, foarte încântat de tehnică și de evoluția acesteia și dacă ea uh, aduce și, la, um, aduce și progres în domeniul protecției mediului, atunci nu pot decât să mă bucur. Mulțumesc, domnule Hoitling. Da, mulțumesc în primul rând raportorului. Eu uh, aș fi așteptat ceva uh, mai mult în domeniul inovației, pentru că ceea ce a spus nu m-a surprins. Eu le știu chiar și OMG-urile de aici, uh, pe care colegul nu le-a abordat, însă, într-adevăr, raportul este foarte tehnic. Se vorbește despre noi tehnici inovatoare se vorbește despre țări unde există o agricultură intensă. În multe domenii însă ne confruntăm cu o tehnică exacerbată, pentru că s-a vorbit aici despre densitatea solurilor și anumite zone sunt betonate pentru a se putea circula mai bine acolo Um, eu cred că evoluția tehnică nu trebuie să meargă pe această direcție în continuare. Noi trebuie să ne concentrăm mai puternic pe o agricultură durabilă, care să producă pe termen lung durabil. Nu trebuie să ne intereseze câștigul pe termen scurt, rapid. Avem o problemă în Europa. S-a spus că uh, lumea are nevoie de mai multă proteină animală. Uh, ei bine, uh, dacă ar fi așa, nu am mai avea o criză pe uh, piața lactatelor. Dar lucrurile undeva nu se potrivesc pentru că uh, importăm multe proteine animale fără a le face, le aduce un beneficiu fermierilor. Pentru că nu toată lumea dorește să aibă carne uh, din Germania sau din Olanda și același lucru este uh, valabil și pentru lapte. Nu toată lumea așteaptă laptele din Europa, ci noi dorim să hrănim uh, oamenii din lumea aceasta și trebuie să le asigurăm nevoile de bază. Sigur că trebuie să ne gândim la inovație, așa cum spune raportorul, este bine acest lucru, dar trebuie să ne gândim și la pierderea de alimente, la irosirea acestora, pentru că în Europa se aruncă mult prea multe alimente uh, Uh, pe de altă parte, în alte țări uh, nu sunt suficiente alimente. De asemenea, trebuie să ne gândim și la lanțurile alimentare, pentru că, în final, nu ne ajută cu nimic să producem tot mai mult și să le rămână tot mai puțin uh, fermierilor în final, pentru că în felul acesta producătorii nu au nimic de câștigat. De aceea, acest lanț al obținerii unei anumite valori este foarte important și trebuie să ne gândim și la aceste lanțuri ecologice. Toate acestea sunt abordări tehnice, dar din punctul meu de vedere este mult prea puțin. Putem să mai optimizăm lucrurile la nivel tehnic, însă sistemele durabile nu se orientează numai în funcție de input și de output, ci trebuie să ne uh, gândim că avem pierderi de biodiversitate și că acestea nu pot fi uh, contracarate printr-o intensificare la nivel tehnic. Pierderea biodiversității la nivel agricol este importantă și trebuie să o abordăm. Am discutat ultima dată despre modul în care autoritatea europeană tratează uh, numărul tot mai mare de brevete care sunt recunoscute. Biodiversitatea la nivelul agriculturii trebuie consolidată și cred că este necesară o abordare și în acest sens. trebuie să promovăm noi metode care uh, sunt productive cu un input mai mic. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Angie. Oui, <clears throat> merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, îi mulțumesc domnului raportor pentru prezentarea pe care a făcut-o. Mi se pare și mie un raport foarte important pentru dezbaterile care vor urma în materie de uh, orientarea discuțiilor legate de agricultură. Cred că întrebarea care ar trebui să se pună și cred că s-a vehiculat acest lucru este cea legată de inovare, da, sigur, dar uh, în serviciul cărui tip de agricultură, în favoarea cărui tip de agricultură. Știu ce spuneți, domnule Hoitema, Trebuie să facem mai mult cu mai puțin. Când ne uităm însă la bilanțul politicii agricole comune, încă de la origini, și eu am spus acest lucru tot timpul, trebuie să ne punem întrebarea ce a generat politicile pe care le-am pus în aplicare încă de la început. Trebuie să ne gândim dacă am răspuns problemelor de uh, securitate alimentară, de calitate, de sănătate umană. Nu avem cum să, uh, ne, să nu ne punem aceste întrebări. Am rezolvat problemele legate de uh, aridizarea solurilor sau de mediu. Cred că inovarea este un lucru care trebuie să, să ne ajute în cazul acesta și mai se mai pune și problema economiei teritoriale, problema locurilor de muncă. L-am înțeles și pe domnul Des. Dânsul este sedus de acele tractoare fără șofer. Dar noi, ca europeni, trebuie să ne punem și problema locurilor de muncă. Trebuie să găsim un echilibru da, modernitatea poate să ne, să ne ajute, dar trebuie să ne gândim ce fel de agricultură ajutăm și trebuie să ne gândim și la mâna de lucru, pentru că și acestor agricultori le uh, datorăm o anumită răspundere. în, mai ales în zonele, în regiunile ultraperiferice, vedem care este raportul dintre uh, forța de muncă și agricultură. Trebuie să vedem uh, cum se va dezvolta mai departe din cauza datorită inovării și economia uh, regiunilor respective. Deci cred că știința trebuie să ne însoțească, dar nu va răspunde în totalitate la aceste întrebări pe care trebuie să ni le punem în prealabil. Cărui tip de agricultură folosește, folosește inovația științifică? Cred că este important să avem o dezbatere și cu privire la obiective. Da, modernizăm agricultura, dar cu ce criterii? Trebuie să ținem cont de economia teritorială, de economie, de sănătatea publică. Imediat voi încheia. Cred că este vorba despre un sector în care trebuie să ne implicăm. Inovațiile, de exemplu tehnologia prin satelit, ne arată cât de departe am putea merge și vedem că avem o, o precizie aproape la milimetru. Deci putem să vedem ce agricultură putem uh, să ajutăm, ce, uh, cum se poate investi, pentru că dacă avem utilaje foarte performante și apoi nu avem uh, nimic de făcut cu ele, atunci ce-am rezolvat? Dacă uh, exploatăm teritoriile până la maxim, atunci nu cumva se va duce la uh, sărăcirea solurilor. Deci, trebuie să ne punem și aceste probleme, calitatea alimentară în plus, locurile de muncă. De aceea doream să orientez și spre această dimensiune, această dezbatere, pentru că este vorba aici despre răspunderea noastră colectivă. Mulțumesc! Următorul vorbitor, Domnul Selimovici. Mulțumesc, domnule președinte. Susțin din suflet eforturile domnului Huitema. Cred că este necesară această inovație prin simplu, din simplul motiv că agricultura trebuie să fie eficientizată pentru a produce mai multă hrană pentru din ce în ce mai mulți oameni. De asemenea, trebuie să ne gândim și la percepția publicului cu privire la sectorul agricol și cu privire la agricultori. Care este imaginea publică a agricultorului la televizor? Nu vedem la televizor decât uh, agricultori care vin la Bruxelles și protestează. Dacă vedem uh, unde locuiește domnul Huitema și vedem cum se face agricultură în Olanda, nici nu-ți poți imagina că poate să existe așa ceva, pentru că la televizor nu se arată aceste lucruri, nici nu îți se pare că există o asemenea realitate. Uh, în, în agricultură. Încrederea în agricultură și în agricultori depinde de opinia publică. Așadar, trebuie să o îmbunătățim, trebuie să eficientizăm agricultura și să îmbunătățim imaginea sectorului agricol și a agricultorilor. Deci îl susțin pe domnul Huitema, susțin câteva părți din raport care se referă la schimbul de bune practici. Într-unele țări se face foarte bine, uh, există soluții foarte bune care pot să fie implementate și în alte țări, fără măsuri uh, extrem de costisitoare. De asemenea, s-a pus și problema deșeurilor și de stimularea, de, de uh, prevederea unor stimulente în legislație care să eficientizeze acest domeniu. Atunci când uh, se va face revizuirea la jumătatea parcursului, revizuirea PAC, cred că trebuie să prevedem niște măsuri care să, uh, uh, să se lege de eficientizarea agriculturii și despre percepția publică asupra acestui domeniu. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, doamna Patia. Mulțumesc, doamna Petir. Mulțumesc, sunt uh, raportor din umbră din partea PPE. Aș dori să subliniez câteva aspecte care trebuie să fie luate în considerare. Păstrarea modelului durabil de producție de hrană de către fermele de familie ar trebui să fie obiectivul nostru. De asemenea, excesul de hrană și saturarea pieței uh, Uh, uh, sunt niște probleme, uh, competitivitatea trebuie să se bazeze pe calitate și nu pe cantitate. De aceea este nevoie de modele de gestiune inovatoare în domeniul agricol pentru a-i proteja pe agricultori și pentru a păstra calitatea terenurilor și mediului. Acestea sunt niște resurse foarte importante. Planificarea pe termen lung în PAC trebuie să Uh, fie direcționată înspre înlăturarea uh, tendințelor negative, de exemplu, acapararea de terenuri, reducerea uh, numărului de agricultori și îmbătrânirea populației de la sate. Este foarte important să avem, este important să avem instrumente financiare inovatoare pentru a sprijini și mai departe dezvoltarea agriculturii în mod durabil, trebuie să fie incluse noile generații de agricultori și să se încurajeze crearea de locuri de muncă. De asemenea, trebuie să susținem tehnologii noi care uh, urmăresc reducerea costurilor de producție prin raționalizarea consumului de energie, de apă și alte materii prime Trebuie să ne gândim și la economia circulară și să asigurăm păstrarea biodiversității. Dacă nu luăm în seama aceste provocări, trebuie să fim conștienți de riscurile care ne pasc. Trebuie să urmărim tot lanțul agricol, de la producție la uh, protejarea mediului, la gestionare, instrumente financiare și economia agricolă. Trebuie să ținem cont tot timpul de sustenabilitate și durabilitatea sectorului agricol. Îi mulțumesc domnului Hoitema pentru prezentarea sa și aș dori să includă recomandările noastre în avizul său. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnule Flanagan, vă rog. Doamna am ce scuze. Și eu doresc să reliefez câteva aspecte cu privire la propunere. Mulțumiri raportorului pentru munca sa și pentru prezentare. Nu cred că trebuie să, la pornim, să pornim de la un lucru ireal. Atunci când vorbiți despre creșterea producției pentru a hrăni întreaga planetă, cred că trebuie să ne concentrăm doar pe Europa. Nu cred că este vorba despre o cre- trebuie să fie vorba despre o creștere a producției în Europa, pentru că avem deja risipă de hrană, deja căutăm piețe externe pentru produsele noastre, Așa că, întâi de toate, haideți să vedem cum putem reduce producția în Europa. Trebuie să ținem cont și de cererea de hrană pe care o avem aici. În al doilea rând, solidaritatea. În acest Parlament, toți ne afișăm solidaritatea față de țările terțe, dar dacă vrem să trimitem hrană în aceste țări în curs de dezvoltare, atunci uh, trebuie să ne gândim și la posibilitatea pe care o au ei de a-și îmbunătăți agricultura uh, și de a își îmbunătăți uh, efectivele și resursele de hrană. S-a vorbit despre sănătate publică, despre schimbări climatice, despre mediu. Cred că aceasta este o ocazie bună de a aprofunda aceste teme. Un alt punct important. În momentul de față, ne dăm seama cu toții că am ajuns la uh, limitele Uh, resurselor de petrol și trebuie de aceea să avem o agricultură mai puțin dependentă de combustibil fosil, trebuie să vedem care sunt posibilitățile hrănirii efectivelor de vite fără uh, a folosi combustibil fosil, nu vrem să folosim uh, soia pentru a hrăni, această soia este de adesea transgenică și contribuie la problemele de mediu. Trebuie să avem un echilibru bun între cerere și ofertă în Europa. Aș dori ca aceste recomandări să fie incluse în raport și doresc să facem progrese în acest domeniu. Suntem cu toții de acord că trebuie să rezolvăm problemele în societatea europeană. Nu trebuie să le amplificăm. Trebuie să analizăm anumite măsuri, tehnologii care ne pot fi de ajutor, dar trebuie să ne asigurăm că tehnologia nu va duce la un șomaj și mai mare în același timp. Oui, Monsieur le Président, c'est vrai que toute la difficulté euh, consiste à trouver les bons équilibres. Domnul Donano, da, este adevărat, domnule președinte, că trebuie să găsim un echilibru bun între cantitate, calitate, Trebuie să ținem cont de sănătatea publică și de locurile de muncă. Mă alătur domnului uh, Andrie. Este important să protejăm uh, lumea rurală. Dacă Uh, trebuie să ținem cont și de densitatea uh, zonelor rurale, pentru că această densitate depinde de tipul de agricultură care se face acolo. De asemenea, consider că producțiile în regiuni trebuie să fie uh, complementare, deci trebuie să avem și arboricultură și să avem și, uh, și creșterea vitelor pentru a, menține, pentru a menține echilibru teritorial. Vă mulțumesc! Pan poseł Flanagan, bardzo proszę. Domnul Flanagan. Mulțumesc foarte mult. Domnule Huitema, eu cred că Uniunea Europeană, până și eu cred că Uniunea Europeană trebuie să se concentreze pe, acest, pe această temă, trebuie să conlucrăm. Există foarte puține teme care sunt mai importante decât aceasta. Este vorba despre viitoarea noastră, cu, re, uh, viitoarea noastră relație cu Pământul și știm cât de importanță, importantă este hrana, că doar toți mâncăm în fiecare zi și pentru fiecare masă trebuie să-i mulțumim unui agricultor. Ați vorbit despre drone, despre tehnologie, ați vorbit despre viitorul tehnologic al agriculturii. Și mi se pare foarte incitant acest lucru. Um, ideea mea este că poate în sfârșit tehnologia va acorda rasei umane mai mult timp de a, ca să exploreze lumea și nu să nu tot lucreze 60-70 de ore pe săptămână. De ce mă tem eu? Ce va face tehnologia dacă nu este controlată? Mă gândesc că ar putea să faciliteze concentrarea bunăstării în mâinile unui grup și mai mic de oameni. Asta este principala mea preocupare. Eu cred că tehnologia poate să fie bună, dar dacă este abuzată în interesele celor bogați, atunci cu siguranță nu e un lucru bun. Probabil e o, o legendă urbană, dar uh, atunci când se face mecanizare, atunci când s-a făcut mecanizarea prima dată în industria auto, cred că unul dintre muncitorii care fusese, care fusese concediat, care fusese concediați atunci, a spus că roboții nu cumpără mașini. E bine, în cazul acesta dronele nu beau lapte. Uh, Mm, poate că pe viitor o să le putem învăța, dar în momentul de față nu cred că e o idee foarte bună, deci cred că trebuie să avem foarte mare grijă. Am avut parte de multe inovații în ultima vreme în domeniul agriculturii. Și unde am ajuns? Ei bine, în situația în care, indiferent de sector, nu poți să trăiești din munca pe care o ai, fără subvenții sau fără o sprijin. Deci cred că ar trebui să avem inovații în marketing, în uh, ajutarea micilor agricultori și grupurilor de producători pentru că acestea să poată prelua beneficiile tehnologiei și să vadă ce poate face tehnologia pentru ei, nu doar pentru companiile mari. Pentru că nu dorim ca uh, agricultorii să nu aibă niciun beneficiu, indiferent de cât, uh, uh, de, cât de mult inovează. Dacă un agricultor folosește drone și le folosește pe toată suprafața pe care o cultivă, mm, nu va putea să concureze oricum cu marii producători. Aceștia nu, nici uh, agricultori sunt săraci, deci orice inovare am avea, eu sper că aceasta să îi ajute pe cei care locuiesc la țară și nu cred că aceștia își vor putea permite tractoare fără șofer, dar haideți să-i ajutăm pe cei care locuiesc la țară, dacă tot inovăm. În acest Parlament am învățat că orașele mici, cum este al meu, dispar peste tot în Europa. Da, sigur, Dublin este un oraș minunat, capitalele sunt minunate, dar varietatea va dispărea. Orașele mici vor dispărea din cauza acestei tehnologii și mie mi-este foarte frică. Pentru că, într-adevăr, ideea unui tractor fără șofer este foarte frumoasă, dar nu dorim să distrugem peisajul rural. Trebuie să avem grijă încotro mergem. Progresul trebuie să fie în slujba oamenilor, nu doar în slujba unui singur monstru, pentru că în momentul de față asta facem. Bardzo dziękuję. Dzisiaj sobie możemy pozwolić na dłuższe wystąpienia. Mulțumesc. Eu cred că avem acum uh, posibilitatea de a prelungi discuția. Doamna Shire. Da, mulțumesc. Domnule președinte, dezbaterea pe care o purtăm acum este importantă. Eu provin din Olanda și când vine vorba de inovații pe piață, avem multe exemple, într-adevăr, însă mulți dintre agricultori nu câștigă destul. E vorba de subvenții, de prețuri subvenționate, totul este mult prea scump. În momentul în care cumperi uh, produsele, trebuie să te asiguri că banii se și reîntorc, iar în Olanda acest lucru este foarte important. La except subvențiile um, acordate producătorilor de lapte. Acesta reprezintă un capitol la care am putea să ne gândim la soluții și la COP. Acolo e vorba despre energie durabilă. Să se facă economii de până la 30% până în 2030 și agricultura aici poate să-și aducă propria contribuție. Însă dacă te duci la, o ferm, la fermele mai mari, și la sectorul bio. Acolo lucrurile într-adevăr par a fi promițătoare, însă vorbim deja de 25 de ani despre deșeurile agricole care pot fi folosite ca factor în energie, e vorba de îngrășăminte, toate aceste capitole trebuie discutate atunci când vine vorba de durabilitate. Iarăși, energia solară, poate fi un exemplu. Și bineînțeles, pentru mine este importantă și uh, inovația. Putem vorbi despre asta, desigur, dar trebuie uh, luate în calcul și alte capitole atunci când vorbim despre inovație în agricultură. Mulțumesc. Domnul Hoitema, acum, vă rog. Da, Mulțumesc, uh, stimați colegi, pentru observațiile voastre. Este exact motivul pentru care mi-am, doresc, mi-am dorit această dezbatere. Mi-am scris multe dintre provocările pe care le-ați menționat și, într-adevăr, uh, resursele noastre se împuținează în lume și trebuie să facem acest lucru, mai ales în contextul impactului asupra mediului. E important și în relația cu publicul să comunicăm lucrurile um, corecte și când vine vorba de schimbările climatice, iarăși uh, crearea de locuri de muncă, dar și puterea multinaționalelor. Ehm, startup-urile, ehm, micro-întreprinderile, iară sunt lucruri importante. Vorbitorul se tot îndepărtează de microfon. Trebuie să facem ceva și în ceea ce privește costurile producției și aici trebuie să devenim mai competitivi. competitiv. Ce vreau să spun aici? Bineînțeles, inovația nu are mereu la bază tehnologia, e vorba și despre cunoștințe. De aceea ar fi important să Uh, și aici avem un consens cu verzii. Eu știu că natura, sunt ferm convins că natura și tehnologia merg mână în mână. Și, într-adevăr, aceste lucruri, aceste principii sunt uh, luate în calcul când vine vorba de îngrijirea solului și cred că putem obține un consens pentru a găsi efectele de sinergie dintre aceste două domenii și putem obține progrese importante. Când trebuie să ne diferențiem aici. În primul rând, creșterea de animale. Aici există foarte multe idei inovatoare la nivel de management și am spus asta la început. Dronele, dar totodată și Uh, solul trebuie să fie în centrul atenției noastre. Cum putem îmbunătăți calitatea solului? Cum putem să evităm degradarea solului prin idei inovatoare? În al treilea rând, trebuie să ne gândim la produse noi care să aibă o o durată de viață mai mare mm, și astfel încât să evităm uh, situații în care se aruncă alimente. De asemenea, alimente mai sănătoase, iarăși este important. Nu este uh, un lucru pe care noi ar trebui să-l impunem la nivel mondial. Este un, un capitol la care noi putem să demonstrăm uh, lumii că avem într-adevăr o soluție eficientă și așa mai departe. Cred că e important. Și tot aici, cred că putem juca un rol de pionier. Putem crea astfel locuri de muncă și putem câștiga bani. Cred că este o dezbatere foarte interesantă și cred că putem prezenta toate perspectivele pe care le avem în Comisia de Agricultură, astfel obținând uh, o soluție din ambele puncte de vedere. Mulțumesc! Mulțumesc. Angajamentul dumneavoastră se va oglindi, desigur, în acest raport. Se va răsfrânge asupra calității, în mod pozitiv, inovarea, bun. Aici uh, vorbim despre două lucruri, despre mai multe perspective, social, economic. Este până la urmă, a devenit o componentă a vocabularului UE. Și sunt două fațete aici. Inovarea în zona agricolă, ei bine, aici mi-aș dori ca mediul să devină vizibil, mediul înconjurător, și totodată chestiunea ce ține de îmbunătățirea productivității. Trebuie să se vorbească și despre acest lucru, cum este calitatea și cum este productivitatea. Acestea sunt aspecte diferite care intră în horă. Și nu putem să ne așteptăm că toate demersurile vor merge în aceeași direcție. Vă urez uh, mult succes la redactarea documentului. Discuția va avea loc pe 21 ianuarie, apoi vom avea un schimb de opinii în ianuarie, la sfârșitul lunii ianuarie, iar în februarie va avea loc votul. Bun. Cam atât uh, despre acest punct și, în mod corespunzător, trebuie să ne planificăm următorii pași. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, descărcarea de gestiune 2015, bugetul general al UE, punctul 8. Raportorul este domnul Tibor Sani și, bineînțeles, Comisia competentă pe fond este Comisia de Control Bugetar. Să luăm decizia pentru descărcarea bugetare din 2014 um, s-a luat decizia de a înainta, de a se solicita un aviz. Este într-adevăr în interesul nostru să ne oglindim poziția și în domeniul agricultură. Deci preluăm cu plăcere um, această sarcină. E vorba despre politica de coeziune și contribuția acesteia cam la nivelul cheltuielilor pentru PAC, e important să se procedeze în mod transparent și eficient. După cum spuneam, raportorul este domnul Tibor Sani. Astăzi vom avea un prim schimb de opinii și aș dori să-i uh, dau acum imediat cuvântul. Vă rog, domnule Sani. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, Aș vrea să mă întorc puțin în timp uh, la ultimele discuții. La ultimele discuții m-am abținut uh, puțin. În istorie am avut un slogan legat de terenuri, proprietățile ar trebui să fie mâinile celor care le merită. Acum vorbim de terenuri, și ele trebuie să le aparțină celor care au cunoștințele potrivite. Asta este cumva legat de subiectul meu, și anume pregătirile pentru descărcarea de gestiune pentru 2014. În calitate de raportor, aștept cu nerăbdare să examinez detaliile raportului Curții de Audit în 2014, un raport care va fi probabil publicat mâine, dacă am înțeles bine. Sper îmbunătățiri uh, legat față de fostul raport și de alte îmbunătățiri de care este nevoie în continuare. Știm totodată că Digi Agri a depus o muncă destul de consistentă în 2014 pentru a se asigura că statele membre și autoritățile respective își îmbunătățesc prevenirea unor erori în cheltuielile publice, în elaborarea de programe de dezvoltare rurală și avem încredere, bineînțeles, că acest efort va oferi condiții propice pentru program, programele și exercițiul bugetar de șapte ani. După ce am analizat raportul privind activitatea anuală a Comisiei și, bineînțeles, după ce am citit raportul anual al Curții de Conturi, aș vrea să rețin trei idei principale. În primul rând avem tehnologia, nu, avem convingerea că 2014 a fost un an special, fiind un an de tranziție. Și asta pentru că implementarea actelor delegate a fost rezolvată doar pe jumătate. Au fost întârzieri în procesul legislativ și apoi pregătarea pregătirea programelor, cum ar fi cel cu privire la dezvoltarea rurală, s-a aflat în întârziere. Deci avem nevoie de susținerea tuturor și înțelegerea tuturor pentru a aborda această problemă. În al doilea rând, există, bineînțeles, probleme ce țin de activitățile de mediu și non-agricole ale PAC și, bineînțeles, uh, alte consecințe. Mai sunt mijloace care pot fi folosite. În al treilea rând, trebuie să ne gândim la taxare, uh, impozitarea inegală și nedreaptă a produselor agricole. Eu înțeleg că cei de la Curtea de Conturi vor să se concentreze mai mult pe performanță în următorii ani, în următoarele luni și în următorii ani, dar bineînțeles nu putem să nu analizăm uh, abordarea, diferența între uh, abordarea de un an și uh, programul de cheltuieli și abordarea multianuală de cheltuială, respectiv evaluarea cheltuielilor în agricultură pe mai mulți ani. Și bineînțeles, dorința noastră fiind colegislatori, să avem programe care oferă mijloacele care să asigure uh, activitatea celor din lanțul valoric, de la fermieri la clienți. Și aici trebuie să spun cu sinceritate anumite lucruri. După cum a spus domnule președinte, bugetul agricol are ponderea cea mai mare în bugetul total. Sunt cunoscute aceste lucruri și foarte simplu de afirmat acest lucru. Ehm, trebuie să se asigure o calitate bună a hranei pentru toți cetățenii europeni și asta la prețuri acceptabile. Pe de altă parte, trebuie totodată să asigurăm durabilitatea. Durabilitatea standardelor de viață ale populației în Europa. Eu cred că după ani, poate chiar decenii de politica agricolă comună, aceste obiective încă au rămas neatinse. Și în acest context, aș putea să întreb pe toată lumea din această comisie. Aș putea solicita toți membrii comisiei să înainteze propriile lor propuneri și sugestii legate de raportul respectiv. Politica agricolă comună este la fel de importantă astăzi pentru a asigura aprovizionarea cu alimente în Europa. E greu de văzut cum au, acest audit, sau e greu de preconizat cum astfel de audit uh, concentrat pe cheltuieli poate livra uh, un lanț de o altă calitate trebuie văzut cum, operează, cum se operează la nivel de politici. Acestea fiind spuse, lucrând pe acest dosar, mă voi concentra din nou pe domenii care țin de schimbări. Sunt uh, schimbări pe care cei de la curte le-au identificat ca fiind bune sau nefiind bune, în fine, aspecte unde vorbim de îmbunătățiri care încă nu au fost puse în aplicare și totodată mă voi concentra pe orice fel de schimbări bruște din 2014 și cauzele lor. Totodată mă voi apleca asupra unor domenii pe care, eh, care sunt de interes pentru colegii noștri de la Agri, din această comisie, temerile mari din 2014 din diferitele perspective. Și după cum s-a spus și la ultima dezbatere, cred că este de asemenea esențial să subliniem faptul că e nevoie de o abordare holistică. În continuare, există PAC, este operațională la nivel european, acoperă culturile de toate soiurile și din toate zonele de relief. Și contribuie la uh, accesul la hrană. Nu e nimic mai important. Trebuie spus uh, aici că e nevoie de un acces echitabil pentru toți consumatorii, chiar dacă noi aici examinăm cheltuielile, cum vom face în următoarele săptămâni, dar trebuie să ne concentrăm și asupra detaliilor ce țin de hrană. De aceea, domnule președinte, aștept cu nerăbdare discuțiile. Este, după cum ați spus, o primă întâlnire cu raportorii din umbră, bineînțeles, de la celelalte grupuri politice. Ne vom întâlni și vom discuta despre această descărcare de gestiune 2014 pentru a ne forma o opinie fundamentată. Vă mulțumesc! informacji, nie tylko były zawarte także. Mulțumesc pentru informații. Au existat deja câteva elemente de discuție care au fost menționate. Acum îi voi da cuvântul domnului Valcarcel uh, pentru a lua primul cuvânt. Sí, muchas gracias nuevamente, señor presidente. Mulțumesc încă o dată și bună ziua, domnule președinte raportul anual al, cu privire la activitatea Digi Agri și bugetul ne arată că sistemul de control și gestiunea în uh, sectorul agricol este rentabilă în ceea ce privește costurile și beneficiile. Trebuie să analizăm fiecare euro care a fost cheltuit pentru a ne asigura că este cheltuit în mod uh, eficient. Statele membre uh, cheltuiesc foarte mulți bani pentru politica agricolă comună, 7% uh, au plătit fermierii din bugetul lor. Comisia Europeană consideră că autoritățile naționale ar trebui să își mai optimizeze activitatea în acest domeniu. Raportul Curții de Conturi constată că este necesar ca și eficiența și calitatea să fie îmbunătățită în ceea ce privește controlele administrative, dar și cele uh, de pe teren, astfel încât costurile și beneficiile să fie uh, într-o armonie mai bună și să se obțină rezultate mai potrivite în ceea ce privește PAC. De asemenea, este necesar să se evite erorile și să se distingă între erorile grave uh, cele care duc la pagube mari și la cheltuieli puternice, eventual la fraudă, și, pe de altă parte, uh, în uh, erorile mici, de natură administrativă, eventual. Este important ca plățile să fie suspendate atunci când există deficiențe majore și în ceea ce privește erorile mici, acestea trebuie rectificate, corectate și blocajele trebuie evitate. De asemenea, este important ca accentul să fie pus pe simplificarea PAC și pe necesitatea de a progresa și de a depăși obstacolele birocratice. Simplificarea PAC este foarte importantă, iar Comisia se preocupă de aceste aspecte în acest moment. Și acest lucru reprezintă în același timp o mare șansă pentru aplicarea regulamentelor administrative și, de asemenea, pentru degrevarea fermierilor de povara care apasă pe umerii lor în acest moment. De anul viitor va intra noul sistem de plată în vigoare și atunci lucrurile vor intra pe un făgaș mai bun. Președintele, mulțumesc, domnul Silimovici. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și raportorului. Aș dori să mă concentrez cu observațiile mele pe utilizarea, respectiv abuzul de, de resurse. Utilizarea transparentă a resurselor, eliminarea birocratiei și rentabilitatea eficientă a utilizării acestor resurse. Uniunea Europeană, respectiv agricultura, uh, către aceasta merge cea mai mare parte a bugetului Uniunii. Întreaga Uniune Europeană, întreaga instituție instituțiile comunitare sunt uh, evaluate în funcție de utilizarea corectă, respectiv abuzul de resurse din uh, acest domeniu. De aceea, aceasta este o întrebare foarte importantă. De aceea și mă interesează ca eficiența să fie îmbunătățită, frauda eliminată, raportul cost-beneficii să fie mai precis, iar rezultatele îmbunătățite. Trebuie să pregătim o defensivă pentru resursele care au fost puse la dispoziție pentru sectorul agricol. Este o chestiune ce ține de legitimitate, de acceptarea instituțiilor comunitare, atâta timp cât nu există o utilizare eficientă a resurselor și atâta timp cât nu obținem cele mai bune rezultate de pe urma utilizării acestor rezultate, e bine, legitimitatea resurselor legitimitatea uh, noastră, activității noastre va fi pusă sub semnul întrebării. De aceea, trebuie să minimizăm abuzul de resurse, să obținem uh, o rentabilitate mai mare și rezultate mai bune de pe urma activității prestate. Și atunci nu vor uh, apărea niciun fel de probleme în ceea ce privește apărarea vechilor resurse și bugetele alocate. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Flanagan! Mulțumesc. Doresc să mă refer la punctul pe care l-a menționat domnul Selimovic chiar de două ori, pentru că este un aspect important atunci când vine vorba despre PAC. Educarea oamenilor care nu sunt fermieri referitor la faptul că acești bani până la urmă se întorc în buzunarul lor. Acest mesaj trebuie transmis înspre exterior și sper că uh, atunci când vom ajunge la evaluarea pe termen mediu, vom putea transmite acest lucru, să interesăm, uh, să interesăm, să cointeresăm pe cei din afară de acest domeniu unde, uh, în zona în care locuiesc eu, tatăl meu era dulgher, iar cei care locuiau în zonă, criticau pe fermieri și se întrebau de ce primesc ei acești bani, aceste subvenții. Cea mai bună replică pe care am auzit-o și care trebuie subliniată și nu este valabilă numai pentru dulgheri, ei bine, tatăl meu a întrebat-o pe mama. De unde crezi că a obținut pescarul banii? Sau de unde crezi că își iau toți de aici banii? Zugravul și celelalte profesii. Este aici uh, vorba despre un efect uh, de avalanșă. Deci, din punctul de vedere al, uh, vân, al prezentării într-o manieră pozitivă a PAC, e bine, noi ar trebui să arătăm că acești bani investiți nu ajung până la urmă în buzunarele fermierilor, pentru că ei cheltuiesc acești bani la nivel local și toată lumea are de câștigat. Cred că trebuie să transmitem acest mesaj. Și trebuie să ținem cont că mâncatul este un lucru foarte important. De aceea este uimitor că uh, fermierii nu se bucură de mai multă um, atractivitate, de mai multă susținere în afara lumii în care muncesc ei. Numai transmitând acest mesaj vom putea să vindem mai bine politica agricolă comună. Mulțumesc, uh, Comisia. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, sunt bucuros că această dezbatere are loc la Agri, pentru că um, este foarte important să existe un echilibru între uh, gestiunea finanțelor și interesele și ambițiile politice ale PAC. Raportorul a subliniat un lucru foarte important. Raportul Curții de Conturi va fi publicat mâine și va fi prezentat la uh, cont colegilor dumneavoastră tot mâine. Această prezentare va fi urmată de o discuție intensă la Comisia Cont. Sigur că și avizul dumneavoastră va reprezenta o contribuție. De asemenea, uh, vizita uh, Comisiei Hogan este programată pe 14 decembrie, pe 14 ianuarie 2016. O gestiune uh, sănătoasă a bugetului, a banilor, este foarte importantă. Pentru PAC, acest lucru presupune controle mai uh, severe la fermieri și, de asemenea, o conformitate, o procedură de conformitate și corectura uh, erorilor la nivelul statelor membre. La modul general, putem spune că am înregistrat progrese importante în ceea ce privește gestionarea banilor, în comparație cu anul 2014, pentru că la anul acesta uh, s-a referit uh, raportorul, e bine, rata reziduală a fost uh, stabilită la 2,6% și în ceea ce privește cel de-al doilea pilon la 2,2%. Aceste lucruri vor fi discutate și mâine când se va prezenta raportul Curții de Conturi. În ceea ce privește managementul financiar sănătos, e bine, acesta este foarte important, dar trebuie să fie contrabalansat uh, de rezultatele politicii și de uh, ambițiile politice care există în acest domeniu. Din uh, raport uh, reiese uh, că s-a investit în performanță și uh, analizând evoluția pe termen lung a PAC și măsurile care au fost luate în acest context, se constată aceste lucruri. Am ascultat observațiile dumneavoastră, acest comentariu se regăsește și în ceea ce a spus raportorul. Nu este suficient să analizăm ce s-a întâmplat într-un an, trebuie să privim uh, pe termen lung, trebuie să vedem care este efectul multianual asupra, uh, al PAC asupra uh, politicilor europene. Pentru că numai în felul acesta putem să avem o evaluare echilibrată cu privire la performanța PAC. Ne concentrăm asupra performanțelor și Comisia împreună cu doamna comisar Georgieva, va analiza acest, aceste aspecte. Este important ca PAC să aibă o abordare realistă. De aceea am susținut importanța acestei abordări multianuale spre deosebire de o abordare uh, bazată pe o evaluare anuală practicată de Curtea de Conturi. Simplificarea poate de asemenea juca un rol foarte important în acest context. După cum știți, domnul comisar Hogan a lansat o campanie de simplificare foarte ambițioasă, are nevoie de sprijin, mai ales de sprijinul acestei comisii, pentru a putea gestiona simplificarea regulilor mai bine, fără să pună sub semnul întrebării managementul financiar sănătos. Și înainte de a conchide, doresc să vă ofer câteva informații concrete S-a vorbit despre procesul de descărcare, care se referă la anul 2014. Este adevărat, este vorba despre exercițiul financiar 2014, însă exercițiul financiar 2014 este susținut de plățile care au fost făcute în mod uh, concret în anul 2013. Pentru prima dată, când uh, plățile uh, în ce privește reforma vor fi analizate, va fi anul 2017. Comisia acționează în cadrul PAC, în contextul managementului comun. Asta înseamnă că, chiar dacă regulile și uh, liniile directoare sunt uh, redactate la Bruxelles, implementarea politicii ține de statele membre. Și este dificil pentru Comisie să se asigure și să convingă și să oblige câteodată statele membre să aplice PAC și regulile acesteia în mod corect. Însă Comisia uh, preia răspunderea pentru managementul bugetului și de aceea este important ca gestionarea banilor să rămână un aspect esențial al uh, procesului de descărcare și invit Comisia să uh, susțină eforturile Comisiei Europene și ale Digi Agri în această privință. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Înainte de raportor, mai dau cuvântul încă o dată domnului Des. Vă rog, pe scurt. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate a trebuit să plec uh, scurt din ședință, de aceea am dorit să mai intervin în mod excepțional. Doresc uh, să mulțumesc uh, colegului nostru și în numele grupului nostru parlamentar. Știu că lucrează într-un mod foarte serios și a cooperat întotdeauna bine cu noi lucrează mult în domeniul politicii agrare, iar situația în Europa este foarte diferențiată și trebuie să găsim răspunsuri corespunzătoare. Eu provin dintr-o zonă care este una dintre cele mai sărace din Germania. Mă amintesc de o statistică din 1937, atunci era uh, Reichul German, uh, zona mea era printre ultimele trei din Germania. Acum zona mea se găsește în prima treime uh, din uh, zonele germane în care uh, agricultura a înflorit, însă în anii 50, 60, 70 banii au fost investiți uh, pentru a dezvolta infrastructura, au fost dezvoltate noi exploatații și s-au creat toate premisele necesare dezvoltării unei infrastructuri mai bune. De asemenea, s-a investit foarte mult în educație în perioada respectivă. Iar ultimele cifre pe care le-am obținut, acestea vorbesc de 1,6% șomaj în zona noastră, un rata șomajului foarte mică, a doua ca nivel în Germania. Deci, uh, în anii 1930 și ceva, atunci uh, eram uh, codași, iar acum, în urma investițiilor și a politicii implicate, iată că ne găsim printre fruntași. Uh, spun acest lucru nu pentru că doresc să arunc pur și simplu cu niște cuvinte, ci pentru că uh, vreau să subliniez că există șanse pentru toată lumea. Nu toată lumea va avea șansa să fie membru în Uniunea Europeană din 1957, cum am fost noi. Uniunea Europeană ne-a susținut, ne-a ajutat să ne dezvoltăm atât de bine și asta trebuie să uh, facem în continuare și trebuie să ținem cont și uh, din perspectiva bugetului de astfel de lucruri. De exemplu, să susținem uh, mai puternic zonele unde există probleme și să căutăm soluții comune. În ceea ce privește Comisia, sigur că, în calitate de Parlament, îl vom susține pe comisarul Hogan când va veni vorba despre reforma agrară și despre simplificarea acesteia. Știm că acest proces a devenit unul foarte complex, foarte complicat, există motive diverse, dar am subliniat cât se poate declar și nu știu dacă acest lucru a fost abordat aici, că acest prim an al implementării trebuie evaluat în mod diferențiat uh, din perspectiva controlului. Uh, nu pot fi uh, puse la zid statele membre dacă nu vor implementa această politică din primul an absolut corect este, a fost dificil, uh, întotdeauna începutul este dificil și în Germania s-a întâmplat uh, la fel, a fost nevoie de o perioadă de tranzit. Pot exista probleme și, așa cum este prevăzut, trebuie să se distingă cât se poate de clar între greșeli pentru că, care au fost făcute pentru că preziu și fraudă. Frauda trebuie combătută și pedepsită în mod corespunzător. Dar dacă sunt uh, făcute erori minore, atunci acestea trebuie privite cu uh, mai multă considerație. Președintele, mulțumesc. Domnul raportor, vă rog. Uh, thank you very much, Mrs. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că intervențiile colegilor au adus uh, câteva uh, informații importante, o contribuție bună. Nu trebuie să uităm că principala responsabilitate este a celor care este a, a Comisiei Cont și alte comisii care se ocupă de buget și contabilitate. Sunt de acord cu cei care au spus că răspunderea noastră politică este să privim dincolo de cifre. Nu mi-ar plăcea ca principalele declarații să se concentreze exclusiv Uh, în mâinile finanțiștilor. Mai ales în ceea ce, în privește, în ceea ce privește spusele domnului Des. A fost un an foarte dificil. Nu știu ce va fi inclus în raportul Curții de Conturi. Toată lumea se teme că constatările se vor referi la rate de eroare excesive. Să sperăm că nu va fi cazul. Oricum trebuie să fim foarte flexibili în uh, înțelegerea evenimentelor și motivelor acestora. Și firește, trebuie să facem o deosebire clară între greșeli intenționate și greșeli neintenționate. În ceea ce privește, uh, în ceea ce privește intervenția domnului Mögele, 2014 a fost un an special. Dar acum suntem deja la sfârșitul lui 2015. Și cred că descărcarea va fi finalizată prin februarie anul viitor. Așadar, trebuie să profităm de ocazie să transmitem un mesaj politic și colegilor care vor, fi, vor avea rolurile principale în această revizuire la jumătatea parcursului, care se apropie vertiginos. Totuși, munca noastră poate să fie considerată o misiune pentru cetățeni. Cu alte cuvinte, noi putem să influențăm percepția publică cu privire la agricultură. Da, văd că și domnul Flanagan a rămas. Există dovezi și nu numai că aceste fonduri vor rămâne în buzunarele agricultorilor. Firește că se bârfește și există și dovezi uneori că fondurile acestea vor ajunge în buzunarele aristocrației europene. Deci cred că putem să ținem acest lucru uh, în uh, să luăm acest lucru în seamă și dacă domnul Flanagan dorește să își aducă contribuția, îi stau la dispoziție. Domnul Selimovic a plecat, dar a avut într totul dreptate și eu doresc foarte mult să cunosc corelația între uh, cheltuiel și eficiență. Am vorbit și despre ce a spus domnul Valcarcel, adică diferențierea între erorile grave și erorile mai puțin grave. Firește că și alte comisii vor vorbi despre acest lucru, dar eu cred că noi trebuie să ne concentrăm pe felul în care putem schimba percepția cu privire la agricultură. Trebuie să creăm și să formulăm un mesaj pentru viitor, în lumina constatărilor pe care le avem din 2014. Și obiectivul acestui exercițiu este conlucrarea. Eu doar coordonez ideile și firește că toți, inclusiv eu, trebuie să fim deschiși la observații. Vă mulțumesc foarte mult pentru atitudinea prietenoasă și cred că vom face treabă foarte bună. Președintele, mulțumesc. Cred că putem să vorbim despre conținutul cheltuielilor și obiectivele pentru care acestea sunt alocate. Totuși, corectitudinea cheltuielilor este cu totul altceva. Deci, greșeli reale și fraudă, aristocrația europeană, acestea sunt uh, alte teme. Dacă cineva cultivă pământul, atunci trebuie să fie sprijinit. Care este calendarul? 30 noiembrie este data în care va fi uh, discutat uh, proiectul de raport. Termenul limită pentru amendamente este 7 decembrie și adoptarea proiectului de raport va avea loc în 25 ianuarie 2016. Domnule raportor, doriți să interveniți din nou? Domnul Sony, nu doresc să fiu nedrept, domnule președinte, și vă mulțumesc că mi-ați atras atenția. Eu nu dau vina pe aristocrația europeană ca atare. Voiam să vorbesc, că, să spun că există avocați, că există companii, oligarhi în anumite zone. Deci despre ei vorbeam. Că ei vor avea de câștigat uneori în detrimentul agricultorilor. Președintele, mulțumesc. Da, cred că era nevoie de această explicație. Bun, nu mai avem niciun punct de ordine de zi pentru ședința de astăzi. După cum știți, două puncte au fost mutate. Astfel încât trebuie să încheiem, ne vom relua lucrările joi dimineață la ora 9, deci joi 12 noiembrie la ora 9. Coordonatorii se vor întâlni la ora 5 și jumătate. Cred că unii dintre ei nici nu au ajuns încă, vor veni doar la 5 și jumătate, astfel încât ședința publică se încheie acum și reuniunea coordonatorilor va începe la 5 și jumătate. Le mulțumesc tuturor raportorilor, vă mulțumesc, stimați colegi, și le mulțumesc tuturor celor prezenți în sală.